Bonjour. Nous avons le Bună ziua, dragi colegi. Avem quorumul necesar pentru a începe ședința. Începem cu un vot important în ceea ce privește uh, programul pentru reforme. Pe 22 noiembrie 2018, Comisia a adoptat acest dosar cu 21 de voturi pentru și 4 împotrivă. Totuși, Comisia Bugi Econ, comisii competente pe fond, n-a reușit să voteze acest uh, raport. Prin urmare, nu s-a finalizat și tocmai de aceea am fost din nou sesizați pentru acest dosar în acest uh, al doilea mandat. Coordonatorii au avut deja o dezbatere luna trecută și au hotărât că trebuie confirmat avizul adoptat în ultimul mandat fără modificare. Readoptarea avizului de la regii va fi supusă unui vot procedural astăzi, fără a prezenta un nou proiect de aviz și fără un vot separat pe amendamente. Noul raportor pentru aviz a fost desemnat de coordonatori. Este vorba de vicepreședintele nostru, domnul Ghinea, și am să-i dau cuvântul dacă dorește să intervină după care vom trece imediat la acest vot unic cu apel nominal. Mulțumesc, domnule președinte. Este același aviz care a fost adoptat deja și în mandatul trecut, pentru care cred că nu e nevoie de alte declarații. Mulțumesc. Mulțumesc. Toată lumea are cartela de vot. Prin urmare, putem trece la vot. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și raportul se adoptă cu 19 voturi pentru, 6 împotrivă și 0 abțineri. Trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de schimbul de opinii cu Eurocities. Este singura organizație a societății civile care reprezintă orașele europene. A fost fundată în 1986 și întrunește astăzi 140 din orașele cele mai mari europene exprimând o perspectivă tipic urbană în ceea ce privește elaborarea politicilor europene. Lucrările acestei organizații ne vor fi prezentate de către unul dintre membrii săi eminenți în cadrul Comitetului Executiv, domnul Matias de Clerc. Îi spun bun venit aici. Dânsul este primarul orașului Ghent, în uh, Belgia, și vreau să vă Uh, vă spun că ne aducem aminte de vizita aceea pe care am făcut-o când s-a făcut o declarație oarecum curioasă. Spuneați că este, Ghent este orașul cunoscut cel mai puțin cunoscut la momentul acela. După prezentarea domnului de Clerc, am să dau cuvântul deputaților pentru alte comentarii și întrebări, sper numeroase, pentru că Doream foarte mult să avem o dezbatere cu Eurocities, o organizație ce are un rol extrem de important în lupta noastră pentru a susține politica regională și mai ales pentru a extinde munca făcută în mandatul anterior în ceea ce privește agenda urbană, pactul de la Amsterdam și sperăm prin urmare ca și acest nou mandat să putem uh, concretiza câteva dintre aceste orientări strategice. Bineînțeles, mizele urbane sunt extrem de importante. Am spus-o întotdeauna în uh, comisia noastră, 70% practic din populația europeană se centrează pe orașe, orașe unde se Uh, află principalele provocări de astăzi, provocarea în special legată de mediu. Și pentru că e vorba de climă, la orașe trebuie să ne gândim în primul rând, pentru că acolo se poate soluționa problema și, de asemenea, chestiunea tranziției energetice, precum și politica regională, cum ar fi, de exemplu, sărăcia urbană sau noi problematici, uh, incluziunea migranților, a refugiaților, iată atât de multe teme care sunt pe ordinea noastră de zi la ora actuală. Vă dau cuvântul acum, domnule de Clerc, după care va urma dezbaterea. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnilor și domnilor, membrii ai Comisiei Regii, domnilor și domnilor. În primul rând, vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-o oferiți în calitate de uh, primar al orașului Ghent, care se află la 50 de kilometri, uh, să zicem, în stânga Bruxelului și în calitate de membru uh, principal al Eurocities, vreau să vă prezint această organizație. Suntem prima organizație care este invitată de comisia dumneavoastră la începutul mandatului și asta ne bucură foarte mult pentru a vă vorbi despre noua agendă urbană și a vă spune care este perspectiva noastră, propuneri, îngrijorări pentru viitorul Europei. Noi iubim foarte mult Europa, însă Europa trebuie să își iubească și să aibă grijă de orașele sale, pentru că cetățenii trăiesc în orașe, deci nu există o Europa fără orașe și nici orașe fără Europa. Să încep însă prin a vă prezenta această rețea. Este o rețea alcătuită din uh, peste 140 de orașe care lucrează pentru îmbunătățirea calității vieții urbane. Domnule președinte, mm, noi lucrăm pentru a avea un viitor mai bun și punem uh, orașele în centrul dezvoltării pentru a avea orașe prospere, sănătoase, cu guverne locale pregătite pentru viitor. Am început doar cu șase orașe, în urmă cu 33 de ani, care uh, ne-am fundat practic în 1986 și acum suntem peste 140 în Europa. Membrii noștri sunt orașe cu peste 200.000 de cetățeni și în jur de 50 uh, de orașe mai mici sunt și ele parte în rețeaua noastră. E vorba de 130 de milioane de cetățeni în 39 de țări. Deci, iată o rețea extrem de extinsă. Și avem uh, uh câteva obiective pe care le-am centrat pentru următorii ani. În primul rând, e vorba de o societate inclusă, inclusivă, e vorba de o economie care să fie prosperă, oamenii au nevoie de medii sănătoase, oamenii de asemenea fac ca spațiile publice să fie deschise și vibrante, orașele fac față provocărilor actuale și, în al șaselea rând, trebuie să fim pregătiți pentru viitor. Și încercăm să lucrăm împreună pentru a atinge aceste obiective comune, într-un mod sistematic și integrat. Considerăm că am ajuns la un moment crucial pentru că guvernele locale orășenești trebuie să facă fața complexității realității actuale într-un mod inovator, nou. Trebuie să se renunțe la uh, fragmentare și autoritățile publice trebuie să uh, intervină. Tocmai de aceea dorim să ajungem la oamenii politici europeni. Trebuie să lucrați cu noi, să fiți alături de noi, să ne vedeți ca un partener tocmai pentru a atinge obiective mai înalte. Pentru noi, de exemplu, Pactul Verde European este esențial pentru ca Europa să devină primul continent neutru din punctul de vedere al carbonului până în 2050 și sunt convins că prin acțiuni locale, cu ajutorul orașelor, cu ambiții înalte, noi și voi împreună putem face această schimbare. În ziua de astăzi, liderii politici se întâlnesc la Madrid, la COP25, pentru a vorbi despre acțiunile majore de care avem nevoie, de acțiuni îndrăznețe. Iar noi, în orașe, nu ne ocupăm doar cu vorba, ci și cu acțiunea. Și pot să vă spun cu mândrie că orașul meu, orașul Ghent, va primi un premiu de la Națiunile Unite la Madrid pentru strategia uh, locală pe care o avem pentru alimente. Este o strategie pe care am implementat-o tocmai pentru a reduce amprenta de carbon. Și acum să ne întoarcem la rețeaua noastră. Într-o serie de foruri și grupuri de lucru am uh, declanșat proiecte și activități și am oferit uh, membrilor noștri o platformă pentru uh, schimburi de opinii, de cunoștințe și expertiză. Comunitatea de experți pe care o avem și reprezentanții politici reprezintă o comunitate extinsă, solidă, care este obișnuită să lucreze la nivel național asupra diferențelor locale. Cooperarea între orașele noastre a dus la soluții europene extinse, a construit capacități în orașe și a adus rezultate concrete pentru cetățeni. Eurocities este de fapt o voce unică a orașelor europene către instituțiile europene. Dorim să ne asigurăm că politicile relevante și regulamentele care sunt concepute la nivelul dumneavoastră, la nivelul UE, sunt cu adevărat implementate în realitatea orașelor noastre. În felul acesta, regulile europene au logică pentru noi și pot îmbunătăți viața cetățenilor. Autoritățile orășenești pot fi o adevărată punte pentru dumneavoastră între cetățeni și agenda europeană, pentru că noi suntem nivelul de guvernare cel mai aproape de cetățeni. Munca noastră, prin urmare, are două modalități de lucru. În primul rând cu instituțiile, ca un partener strategic pentru a face față provocărilor comune ce afectează viața zilnică a cetățenilor noștri și, în al doilea rând, o a doua modalitate, susținem guvernele locale ale orașelor pentru a întări rolul esențial pe care l-au de jucat într-un nivel multilateral de guvernanță. Noi considerăm că acest nou mandat reprezintă o adevărată oportunitate pentru noi și vreau să profit să vă mulțumesc de invitație, tocmai pentru a depăși această diferență, acest decalaj între uh, Europa și orașele sale. Eu sunt uh, convins, sunt un om care crede în Europa. Tatăl meu, născut în 27, avea de asemenea aceste idei și în orașul meu pot să vă spun că naziștii au venit peste noi și uh, i-au dat afară pe cei de acolo el avea 17 ani, în 7 septembrie 46, când uh, orașul Ghent a fost eliberat de canadieni și de polonezi. A văzut-o cu ochii lui și tocmai de aceea a spus întotdeauna trebuie să mergem înspre Europa pentru că nu mai vrem război niciodată. Și iată, aceasta este ideea principală care ne împinge pe noi înainte. Noi credem în Europa și credem că Europa trebuie să fie acum mai aproape de cetățeni și de orașele sale. Deci, este important să vorbim cu cei care iau decizii la Parlament și la Comisia Europeană, să lucrăm împreună, să promovăm transformarea digitală în UE și să recunoaștem în sfârșit contribuția esențială a orașelor, tocmai în procesul de implementare a pilonului drepturilor sociale în Europa. Acesta este și mesajul pe care dorește să-l transmită Eurocities cu noua campanie pe care am lansat-o. O Puteți vedea pe internet 100 de zile, 100 de modalități diferite. Și în primele 100 de zile de lucru ale Comisiei vom transmite mesaje, mesaje foarte concrete din partea rețelei noastre către politicienii europeni, către dumneavoastră, pentru a lucra împreună asupra principalelor 12 provocări. Și acum să ne întoarcem, dragi colegi, la agenda urbană. 2016, din punctul nostru de vedere, a fost un moment crucial pentru orașe, pentru că agenda urbană a fost uh, elaborată în special uh, cu ajutorul președinției olandeze. A fost lansată în luna mai 2016 cu uh, ajutorul Amsterdamului. Statele membre și-au luat angajamente, de asemenea Comisia și orașele, pentru a implementa noi modalități de lucru împreună în fața provocărilor comune. Ambiția era aceea de a îmbunătăți uh, regulamentele, de a avea mai multă cunoștințe partajate între orașe. La bază exista această înțelegere comună a importanței zonelor urbane în Europa. Așa cum spunea și președintele, 70% din populația actuală trăiește practic în zone urbane, 85% din PIB-ul european, PIB-ul EU, se generează în orașe, 70% din legislația europeană se implementează în orașe și tot 70% din locurile de muncă se creează în orașe de asemenea. Iată cifre, date care vorbesc de la sine. În ultimii trei ani, orașele au fost uh, nu doar o parte importantă a eforturilor făcute pe temele principale, schimbarea climatică, calitatea aerului, digitalizare și așa mai departe, ci au avut și un rol esențial în această muncă. Foarte recent avem două noi uh, parteneriate pe cultură și siguranță, care tocmai au fost lansate. Cred că este foarte clar Susținerea financiară din partea Parlamentului European a fost de-a dreptul vitală pentru implementarea acestei agende urbane. Și cred că acest lucru ar trebui reiterat de mai multe ori. Care a fost însă valoarea adăugată până acum? Ce am învățat până acum? Președinția română a făcut o evaluare pe această temă. Noi am avut și noi un studiu în rețeaua noastră și Comisia va publica în curând un alt raport. Puteți vedea câteva idei interesante pe slide-urile următoare. În general, evaluarea făcută salută munca făcută în cadrul agendei urbane care a dus la rezultate tangibile. De exemplu, niște recomandări clare de îmbunătățire a politicilor UE și a sistemului de finanțare pentru orașe. Pe de altă parte, instrumente și ghiduri pentru a face față provocărilor urbane. O identificare a datelor și a lacunelor de informații pentru a îmbunătăți politicile la nivel urban și, pe de altă parte, agenda urbană a adus multe rezultate pozitive în domeniul social. De exemplu, a influențat uh, negocierile AMIF, azil, migrație, fondurile de integrare, protejând și promovând drepturile omului. Mai important, agenda urbană a întărit dialogul între orașe, statele membre și nivelul UE la multe nivele sectoriale. Aceasta uh, reprezintă un instrument esențial pentru un nivel de multiguvernanță în UE. Și tocmai din cauza caracterului său inovator, de experimentare, e clar că se mai pot face și îmbunătățiri în această rețea, pentru care am să vă propun câteva idei pentru ca agenda urbană să aibă sens. Rezultatele sale ar trebui să fie implementate în procesul de elaborare a politicilor în UE. În felul acesta, inputul de valoare uh, va trebui să fie implementat în procesul de luare de decizii și aici Parlamentul European poate juca cu adevărat un rol important. Agenda urbană are nevoie de angajamente mai clare pe de altă parte, în special din partea statelor membre și a directoratelor sectoriale ale Comisiei. Pentru că scopul principal este ca guvernele naționale și Comisia să dialogueze cu orașele în cadrul multilateral pentru a vedea cum se pot soluționa provocări comune. Dacă dorim să avem acest pac verde european, e clar că rezultatele nu se pot uh, obține fără participarea orașelor. Orașele sunt absolut necesare pentru a atinge obiectivele principale din acest pact verde. Și, în sfârșit, angajamentele trebuie să fie însoțite și de susținere financiară care să fie utilizată eficient. Până acum, principalele uh, susțineri ajutoare s-au dat prin experți externi, însă noi credem că ar trebui incluse o serie mai largă de instrumente în această agendă urbană. Și dacă ne uităm la noul mandat pentru Comisie și Parlament, uh, constatăm că sunt noi posibilități care ar putea întări dimensiunea urbană și natura democratică a acestor politici. Un astfel de exemplu ar fi pachetul de coeziune pentru după 2020, care este extrem de important pentru noi. Am lucrat uh, îndeaproape cu comisia dumneavoastră pe această temă. Mulți, uh, multe dintre sugestiile pe care noi le-am făcut au fost deja incluse în propunerile dumneavoastră. Vă mulțumim pentru aceasta. Însă, din păcate, dezbaterile la Consiliu la ora actuală pe pachetul politicilor de coeziune, precum și în cadrul negocierilor CFM, se pare că nu au fost atât de bune și vroiam să transmit acest mesaj din partea Eurocities, pentru că suntem de-a dreptul îngrijorați în legătură cu eventualele reduceri bugetale, bugetare. Astfel de reduceri drastice ar putea afecta în mod uh, categoric dezvoltarea orașelor și a regiunilor europene. Ar putea prezenta și riscuri politice majore, punând sub semnul întrebării capacitatea UE de a îndeplini obiectivele tratatelor, de întărire a coeziunii sociale, economice și teritoriale. Aceasta ar putea duce la o scădere a investițiilor în principalele obiective europene. Iată de ce importanța principiului parteneriatului este extremă. Acest parteneriat trebuie întărit tocmai pentru a crește eficacitatea cheltuielilor europene și ea este esențială pentru a elabora soluții pragmatice la fața locului. De aceea respingem orice încercare de subminare a acestui principiu. Un alt mesaj pe care doream să vi-l transmit aici, domnule președinte. Noi salutăm uh, renoirea cartei de la Leipzig, um, care a fost coordonată de viitoarea președinție germană, și considerăm că aceasta va întări anumite principii, cum ar fi, de exemplu, dezvoltarea urbană integrată, tocmai pentru a face față provocărilor complexe de natură urbană. În același timp, E nevoie de o împuternicire a orașelor pentru a face față provocărilor la nivelul lor local. Și în încheiere aș vrea să spun următorul lucru. Comisia Europeană caută noi modalități de lucru cu orașele și face foarte bine. Trebuie să acționăm la toate nivelurile de guvern pentru a spori încrederea în instituțiile noastre, tocmai pentru a promova proiectele democratice. Lucrând cu autoritățile orășenești, practic lucrăm cu cetățenii. Și oamenii ar trebui să fie în centrul gândirii politice la nivel european, iar rețeaua noastră, Eurocities, poate susține Uniunea Europeană pentru a atinge acest obiectiv. Suntem dornici să fim partenerii dumneavoastră în ceea ce privește conferința asupra viitorului european, Europei, care va fi lansată în curând de noua comisie. Deci, e adevărat că Europa nu poate avea un viitor fără orașele sale, fără cetățenii săi. Lucrați, prin urmare, cu cetățenii, cu orașele și cu Eurocities. Vă mulțumesc! Cher Mathias Clerc. Dragă Mathias de Clerc, mulțumesc pentru aceste cuvinte încărcate de semnificație, pentru pledoaria dumneavoastră. Ați abordat lucrurile în mod uh, atât uh, extrem de amplu, cât și cât se poate de concret uh, toate aceste aspecte. O să deschidem dezbaterile, dar vreau să subliniez că cooperăm foarte bine cu Secretariatul General al Eurocities îl avem aici uh, și pe Analiza Boni, secretara generală a acestei uh, entități și îi urez uh, bun venit. Comisia noastră, regii, foarte bine, întotdeauna a cooperat cu Eurocities și cred că lucrurile vor fi încă și mai pozitive în viitor. E vorba de ceea ce a spus, provocările internaționale globale își găsesc soluția pe plan local. Numai acolo se pot face într-adevăr progrese rapide. Și fiți fără grijă, avem aici uh, raportori, eco-raportori pe diferitele negocieri în curs. Uh, Parlamentul este foarte atent la principiul de parteneriat și suntem, vă spuneam, foarte atenți în cursul negocierilor pentru că aceste principii să fie consfințite atât cât este nevoie. Acum deschidem dezbaterea dau cuvântul colegilor. În primul rând, Izabel Calveneis, de la Socialiști. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în limba portugheză, dacă îmi permiteți. Mulțumesc foarte mult. Vreau să vă mulțumesc. Uitați-vă, sunt aici. Vă mulțumesc, vă spuneam, îi mulțumesc uh, lui Matias Decler pentru prezentarea sa deosebit de interesantă și salut aici Eurocities. Eu vin dintr-un oraș care face parte cu drepturi de plină din uh, Eurocities, la Braga, din nordul Portugaliei. Știu cât de mult înseamnă Eurocities. Activitatea dumneavoastră o cunosc, este deosebită și ea se reflectă în viața cetățenilor noștri. De aceea vreau să vă spun cât se poate de clar că ne aflăm uh, la începutul unui nou ciclu politic și care aduce uh, o serie întreagă de uh, neliniști, de temeri. Am văzut că se profilează reduceri bugetare la politica de coeziune. Nu e vorba numai de sumele propriu-zise, e vorba aici de viața a milioane de cetățeni care va fi afectată, milioane de cetățeni, cum a spus și dumneavoastră, care locuiesc în orașe, orașele noastre care constituie Europa, iar aceste orașe cum spuneți și dumneavoastră, fac uh, față unor uh, serii de provocări fără precedent. E vorba de accesul la apă, mobilitate, deșeuri, crearea de locuri de muncă, incluziunea socială, includerea migranților, tot atâtea provocări. Iată de ce este foarte important să avem o politică de căiuzine puternică care să sprijine această politică, deoarece Până la urmă, vorbim despre cetățenii și orașele noastre europene, de toți locuitorii care vor fi afectați și astfel uh, vreau să vă spun că sunt și eu uh, îngrijorată. Și vreau să vă spun că mă angajez ca atunci când uh, vor începe negocierile respective și discuțiile, să încercăm să nu precopeți niciun efort pentru a proteja interesele cetățenilor și aș eh, mai face o remarcă poate puțin mai provocatoare. Domnule de Clerc, cum putem să facem ca orașele, dar și satele să intre în dialog? Ce se poate face ca în viitor eh, să existe această conlucrare între eh, lumea urbană și cea rurală? Ideea este să nu avem două universuri complet separate, deși fiecare are, bineînțeles, specificul său. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Domnul Novakov, de la PP. Vă rog. Thank you very much, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să felicit pe primarul din Ghent pentru uh, prezentarea sa. Sunt foarte impresionat de Eurocities, de toate inițiativele sale și dumneavoastră, la vârsta dumneavoastră, uh, sunteți tânăr, mă bucur că avem tineri în politici, tot mai mulți tineri care apar în politică, care aduc această nou spirit și viziune în lumea politică. Și faptul că vorbim despre nivelul regional, asta îmi dă încă și mai multe speranțe pentru viitor. Dumneavoastră vă găsiți aici într-o comisie care se știe că este practic cel mai bun prieten al regiunilor. Aici ne luptăm pentru finanțare decentă pentru regiuni uh, promovarea, protejarea politicii regionale cu instrumente financiare existente, cu alte fonduri care pot să vină și să completeze politica de coeziune. Dumneavoastră veniți aici într-un moment în care ne pregătim să conturăm cum va arăta politica de coeziune după anul 2020. Vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră în legătură cu această politică de coeziune? Cum va arăta ea peste un an? Este ceva destinat numai noilor state membre sau poate regiunilor mai sărace? Sau nu cumva ar trebui să dezvoltăm o politică care să fie în beneficiul tuturor regiunilor, chiar și cele mai dezvoltate. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! domnul Noctec de la Renew. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule primar, pentru prezentarea dumneavoastră. Mă bucur foarte mult să văd și să aud că există organizații care se ocupă de orașele europene și uh, regiunile noastre, uh, ca ele să devină cât se poate de inteligente și sustenabile și dezvoltate economic. M-aș uh, concentra pe un oraș legat de uh, orașele mai mari din Europa Centrală, poate și din alte părți ale Europei, dar nu sunt foarte sigur. Aceste orașe mari din această parte a Europei au mari probleme uh, legate de locuințe. Fie că e vorba de chirii sau de locuințe în proprietate și această penurie de locuințe afectează toate straturile și păturile sociale, dar mai cu seamă tinerii. Tinerii nu-și mai permit să mai locuiască în aceste orașe mari și sunt nevoiți să meargă în jurul orașelor sau chiar uh, la țară, în regiunile limitrofe. Și, bineînțeles că, din punct de vedere al transporturilor, ei trebuie să ia mașina și atunci nu au locuri de parcare. Și iată, deci, și consecințele de mediu. Vreau să vă întreb ce credeți. Ați discutat acest lucru la nivelul Eurocities? Ce se poate face? Poate să ne concentrăm mai mult uh, pe uh, parcul de locuințe existent sau să se construiască mai mult? Să se pună mai mult accentul pe transportul în comun de la țară sau din periferie către oraș, ca oamenii să poată să meargă uh, la uh, serviciu, luând mijloace de transport în comun și nu mașina personală. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Andrei! Din partea I și de Francesca Donato. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și o să vorbesc în limba italiană. Și eu mă felicit uh, de faptul că avem aici printre noi pe primarul din Ghent, ne-a prezentat ceva cât se poate de clar uh, și de complet și sunt convinsă că, da, Eurocities este o rețea foarte importantă și extrem de eficace. Dar îmi pare rău de un lucru, și anume că nu toate orașele italiane și în orice caz nu cele mai importante orașe italiane uh, nu fac parte toate din această rețea. Și eu personal îmi iau angajamentul pentru ca uh, această participare să fie lărgită, să intre aici atâtea și atâtea orașe italiene și încep uh, din Sicilia, din circunscripția mea. În orice caz, vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră și succes în continuare! Mulțumesc! Isabel Benjebea. Benjamea. Ah, mulțumesc, vorbesc în spaniolă. Muchas gracias, señor Clerc. Por... Mulțumesc foarte mult, domnule De Clerc pentru prezentarea dumneavoastră. Uh, vă felicit uh, pentru ce faceți la orașul Ghent. Acolo s-a născut și uh, Uh, Carlos al V-lea, care este important pentru noi și pentru spanioli în general, e un oraș foarte important. Aș vrea să fac două comentarii, centrându-mă pe uh, două chestiuni importante. Uh, cum putem face ca orașele să fie atractive pentru afaceri, pentru firme? Cum putem face ca orașele să atragă talentele astfel încât să devină adevărate spații de oportunități pentru un mai bun mediu de afaceri, pentru a dezvolta aceste afaceri sau pentru ca marile corporații să se instaleze acolo? Ce putem face noi? și am văzut că printre proiectele pe care le aveți la Eurocities aveți uh, o pagină pe internet uh, foarte prietenoasă cu utilizatorul, e foarte ușor să vezi tot ce faceți dumneavoastră, aveți multe foruri de discuții, proiecte și așa mai departe, sunt multe inițiative pentru IMM-uri sau pentru mediul de afaceri în general, aveți grupuri de lucru, însă nu am găsit proiecte concrete. Poate că ele există, dar eu n-am găsit informații și vroiam să pun accentul pe creștere, pe dezvoltare, pe faptul că orașele ar trebui să fie un loc uh, privilegiat pentru toată lumea, să ofere oportunități pentru a înființa noi uh, afaceri și pentru activitatea economică. Pentru mine este important să se lucreze pe acest domeniu. În al doilea rând, Vroiam să vă întreb uh, care este bugetul dumneavoastră pentru majoritatea inițiativelor pe care le aveți, cum faceți? Mulțumesc! Merci beaucoup, Pascal. Mulțumesc foarte mult, Pascal Arimon, raportorul nostru. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, stimate domnule primar din Hent, o să vorbesc în limba neerlandeză, flamandă. Eu vin din vestul Belgiei. De fapt, suntem înconjurați acolo de trei granițe diferite și sunt un european uh, convins cum a fost și bunicul dumneavoastră. La vremea când el era comisar, eu eram asistant uh, parlamentar aici la Parlament și știu cât de convins era bunicul dumneavoastră convins european. Și tot așa, pe o notă personală, dumneavoastră sunteți primarul dintre cele mai frumoase orașe din Europa. Este adevărat acest lucru. Cei dintre dumneavoastră care n-ați vizitat niciodată orașul Ghent, trebuie să o faceți. Rede haben Sie davon gesprochen, dass die Städte Ați spus că orașele trebuie să fie un partener important și vă dau într totul dreptate aici. Și cred că ce va prezenta doamna von der Leyen săptămâna viitoare, acel nou Green Deal, trebuie implementat în special în orașe. În orașe locuiesc majoritatea oamenilor, acolo există cele mai mari probleme în ceea ce privește conviețuirea, transportul, aportul de energie. Dacă e să găsim soluții inteligente, în orașe trebuie să le găsim. Ați mai cerut o politică puternică în domeniul regional. Așa cum a spus-o domnul președinte, eu sunt raportor pentru Interreg și trebuie să constat în continuare că șefii de state și guvernă, deci Consiliul, ne fac o nouă propunere pentru un cadru financiar multianual, unde pentru acest mic proiect, program Interreg, <clears throat> fondurile scad cu 30%. Păi, până la urmă, cei care lucrează pe aceste proiecte sunt cei care uh, iubesc Europa și care ne amenință. Dacă ne tăiați acest uh, fond, ne îngropați, de fapt. Prima întrebare. Sunteți uh, membru Eurocities. Cum poate Eurocities să convingă șefii de state și guverne să nu taie acest buget. Ce rol aveți dumneavoastră acolo și cum vă putem ajuta să convingeți? Iar mâine, de Sfântul Nicolae, copiii se bucură. Aș vrea însă să vă dau posibilitatea să exprimați o dorință. Dacă Moș Nicolae v-ar putea îndeplini această dorință, ce i-ați cere? Sau întreb, spuneți-ne nouă, poate am putea noi să jucăm acest rol ce să se întâmple la 1 ianuarie 2020, ce să se schimbe cu privire la fondurile regionale, astfel încât o, unor orașe ca al dumneavoastră să le meargă mai bine. O măsură. Ce ar trebui să facem? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Pascal. Julie Ward, Mulțumesc foarte mult și eu uh, m-am dus de la Bruxelles la, la Ghent și am avut ocazia să merg prin Belgia pentru că am fost aleasă în 2014 și am întâlnit și profesorii și studenții de la Universitatea din Ghent uh, la secția de teatru. Însă nu despre asta vreau să vorbesc, ci despre importanța culturii în orașe. Cum vedeți dumneavoastră această semnificație? Cultura ca și uh, vector al uh, creșterii sau regenerării economice, cum se poate opune uh, cultura unor um, fenomene cum este gentrificarea, dar cu, și cu consecințe negative. Zonele în care se mută uh, artiștii se transformă peste noapte în zone foarte frumoase, interesante, dar și cam scumpe și alții trebuie să se mute de acolo. Uh, vreau să vă spun că mă preocupă industria culturală, mă preocupă soarta comunității noastre artistice și uh, nu numai pentru că aceștia permit orașelor să crească, să se dezvolte, dar mi-aduc aminte că în timpul crizei financiare, industria culturală creativă a fost printre cele mai rezistente și chiar s-a dezvoltat și mai mult și uneori a atins procente din PIB chiar mai semnificative decât alte sectoare industriale sau economice obișnuite. Și atunci cum poate cum pot orașele să ajute prin cultură la uh, atenuarea unor tensiuni în societate. Sunt atâtea și atâtea uh, probleme, uh, frica de celălalt, de străin, atâtea orașe sunt locuri în care apar uh, noi sosiți, refugiați, migranți. În orașul meu, Manchester, uh, Văd cum s-a potențat această minunată diversitate culturală și oportunități uh, pentru oameni acolo. Avem o societate deosebit de diversă, dar și plină de coeziune la Manchester și cultura permite acest dialog între comunități. Și în acest sens m-a bucurat faptul că aici, la Parlamentul European, am putut să determinăm Comisia să pună cultura și educația uh, în uh, titlul portofoliului doamnei comisar Maria Gabriel a fost o mare victorie, dar când vorbim despre Eurocities, de care vorbim astăzi, știm că cultura a fost uh, cumva uh, identificată ca importanță, dar uh, poate că nu suficient. Mă preocupă ca primar, ca reprezentant Eurocity, ce se poate face asta, dar chiar și în contextul New Green Deal. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult! Ați văzut că intervenția dumneavoastră a suscitat uh, foarte multe observații și comentarii. Așadar, uh, suntem nerăbdători să așteptăm să vedem uh, cum vă le, vă, le veți răspunde. Judy nu se găsește la Parlamentul European în același timp cu tine, dar e adevărat că bunicul uh, tău a fost uh, un mare deputat european uh, și a pus amprenta pe Comisia Industrie. Un mare european așadar și prin acțiunile dumneavoastră, prin discursul dumneavoastră, vedem că sunteți la fel de european convins și dumneavoastră cu toții împărtășim aceste valori aici, la Comisia Regii. E vorba de o comisie aceasta cât se poate de diversă din punct de vedere politic, dar care, până la urmă, are aceleași obiective comune, împărtășite și asta este un atu pentru noi. Atunci vă dau ocazia să răspundeți. Vă rog. Ok, thank you, uh, Mulțumesc, domnule președinte stimați membri ai Comisiei, și doresc să vă mulțumesc în primul rând. Simt că doriți și că veți fi partenerii noștri și că doriți să puneți um, regiunile și orașele pe agenda instituțiilor europene și doresc să vă mulțumesc mult în acest sens. Voi spune câteva lucruri și voi da apoi cuvântul și doamnei director general. Așadar, câteva aspecte. Aș începe cu unde ne-am oprit la Manchester. Mă bucur să știu că Kevin De Bruyne, jucătorul de la Manchester City, vine din Ghent și e cel mai bun din lume joacă la Manchester City, vine din orașul meu, părinții lui locuiesc la 5 km de mine. Iată un star mondial plecat din Ghent care joacă la Manchester. Am vrut să menționez acest aspect. Um, însă ați vorbit de importanța pentru artiști și cultură. În pregătirea bugetului pentru următorii 5 ani, noi am uh, dublat fondurile pentru infrastructura culturală. Suntem convinși că cultura reprezintă o bază și a creșterii economice și că e importantă în orașele noastre. Cred că trebuie avut o viziune de ansamblu, lucrurile acestea sunt interconectate. Iar domnul Notec s-a referit la locuințe. Noi vrem să avem uh, locuințe la prețuri decente. Ne-am întâlnit la Praga săptămâna trecută cu primarii din Praga, Bratislava, Florență. Uh, niște primari tineri. Eu am 37 de ani, uh, primarul din Praga 38, Florența 42 de ani, Varșovia de asemenea la 3 milioane de locuitori. Iată o nouă generație și asta nu doar la nivel local. Mă bucur să văd acest lucru. Și doream deci să menționez uh, acest lucru răspunzând uh, Jumea din Spania. Uh, atractivitatea acestor companii, dacă doresc să investească în orașul meu, primul lucru pe care mă, care sunt, da, primul lucru pe care mă întreabă este dacă se, există blocaje de trafic, dacă există transport public, cum merg aceste lucruri. Și aici vine puterea politicii locale. Nu e vorba de discuții ideologice majore că socialiștii și verzii spun uh, fără mașini sau să nu existe um, acele mașini de, date de companii. Nu, eu sunt liberal, mă interesează să nu existe blocaje în trafic, pentru că altfel companiile nu vor veni să investească în oraș ca, într-un oraș ca al nostru. Avem uh, de gând să creăm 30.000 de noi locuri de muncă și asta pentru că suntem uh, ambițioși, dorim uh, locuințe la prețuri decente, dorim uh, condiții corecte și de aceea cred că marile discuții ideologice care se regăsesc și la nivel național și sunt prea în contradicție, se vorbește mult, dar nu se decide nimic, noi la nivel local decidem și decidem împreună cu toate partidele politice și alegem să ducem mai departe orașul nostru, să venim cu aspecte economice, cu aspecte de uh, cazare, de locuințe, cu mobilitate, pentru că degeaba orașul e prosper dacă oamenii nu-și pot permite să locuiască acolo. Avem uh, porturi mari în Belgia, Malmö și Copenhagen și-au pus la oaltă porturile, în Europa avem portul din Ghent și cel din Zeeland, care e în uh, țările de jos. Și aici aș ducem la oaltă uh, aceste porturi, dar avem nevoie de oameni care doresc să lucreze acolo, care își doresc uh, educație pentru copiii lor, locuințe pe care să și le poată permite. Deci cred că la nivel local, fără prea multe discuții ideologice, avem o abordare pragmatică și cred că astfel trebuie protejat. Și Analisa vă va spune că dorim o, să atragem companiile. Și apoi dorința sau dorințe, dorința de, de, la care vă referați cu privire la Moș Nicolae. Vrem să avem și noi un loc la masa discuțiilor. Asta este ceea ce cerem. Vrem să luăm un loc la masa unde se iau deciziile la nivel european. De exemplu, îl cunosc foarte bine pe Charles Michel, pentru că a fost prim-ministru nostru. Avem o responsabilitate ca lideri ai orașelor să spunem acestor lideri și instituțiilor gândiți-vă la orașe, dați-ne cuvântul, haideți să realizăm împreună aceste ambiții. Ca Parlament, Comisie, nu puteți atinge aceste obiective fără orașe. Iată o propunere concretă. Nu să se creeze un forum nou, o organizație nouă sau o altă conferință nouă, nu. Orașele să ia loc la masa de discuții și să-i convingă pe lideri de poziția noastră. Asta ne dorim, să putem lua loc la această masă pentru că astfel orașele pot vedea că au un cuvânt de spus și că au un uh, interes în politica europeană până la urmă. Iar întrebarea legată de politica de coeziune, dacă e să fie pentru toate regiunile sau doar pentru cele sărace, noi vrem să fie politică de coeziune pentru toate regiunile. Poate că analiza dorește să mai spună câteva lucruri. Mulțumesc mult! Mulțumesc în numele Eurocities pentru această participare atât de activă, pentru întrebările adresate. Niciodată nu am avut uh, asemenea interacțiune și doresc să vă mulțumesc pentru aceasta. Uitându-mă la diferitele întrebări, mă gândesc la ceea ce ați spus cu privire la politica de coeziune. Sigur că dorim o politică de coeziune deschisă pentru toate regiunile vedem că multe dintre provocări, cel puțin din perspectiva noastră, um, aceste provocări sunt peste tot. Aspectele climatice sunt peste tot, sărăcia, mai ales în orașele mari, dar în orașe în general, locuințe, inovație, toate aceste lucruri se regăsesc peste tot. Deci n-ar trebui făcută o separare între fostele noi state membre. Politica de coeziune trebuie să rămână pentru toate regiunile. Este ca un uh, lipici, să spun așa, un uh, liant care poate face Europa mai puternică. Și de aceea credem că ar trebui să rămână pentru toți. Aceasta ar fi una dintre întrebări. Apoi, v-ați referit la Ricardo Rio, este unul dintre cei mai buni primari ai noștri, este fantastic, este fascinant cum și-a transformat orașul în uh, doar câțiva ani în Portugalia. Deci, Ideea nu este să creăm o diferență sau să adâncim diferența între orașe și uh, sate. Noi încercăm să subliniem importanța orașelor metropolitane. Acesta este modul în care satele și orașele uh, pot coopera cel mai bine într-o zonă foarte largă, nu întru totul urbană, dar funcțională și ne arată cum ne putem uh, conecta cu toate serviciile, cu toate avantajele pe care uh, le aduce această zonă cu sine. transportul fiind, desigur, uh, unul din subiectele principale, locuri de muncă, piața locurilor de muncă și așa mai departe. Și dar, dorim să folosim această legătură. Iar în ceea ce privește cadrul financiar multianual, mi se pare o prostie să separăm zonele rurale de celelalte. Trebuie să găsim căi pentru a ne conecta mult mai bine și suntem deschiși să ne gândim cum putem lucra împreună. Pentru că mereu se pot găsi căi noi. Acesta ar fi un aspect. În ce măsură orașele sunt atrăgătoare, da, și acest subiect uh, acoperă multe domenii. Putem vorbi de regenerare, de folosirea spațiului, de planificare urbană, de antreprenoriat, multe domenii foarte diferite. Avem diferite grupuri de lucru care se ocupă de aceste aspecte. Organizația noastră are un buget de aproximativ 4 milioane și finanțarea vine din taxele membrilor. Avem și un proiect sau câteva proiecte cofinanțate de Uniunea Europeană care ne permite să aprofundăm anumite domenii. Rețeaua noastră e organizată în jurul unor comunități și oameni care vin din departamente, din administrațiile orășenești, organizate în sectoare, pentru că toate administrațiile și Parlamentul și Comisia sunt uh, organizate pe sectoare, cultură, dezvoltare economică și așa mai departe, aspecte digitale, de mediu, transport și așa mai departe. Însă, ați văzut și în descrierea cadrului nostru strategic, nevoia este de a lucra împreună și mult mai integrat. Realitatea din teren e mult mai complexă decât doar partea de, de teren, de astfel de structuri. Așa lucrăm noi și asta va influența și cum vom lucra pe regenerare, pe atractivitate și așa mai departe. Putem lucra și bilateral împreună cu dumneavoastră și înțelege sau stabili cum putem lucra mai bine pe astfel de aspecte. Despre cultură s-a răspuns deja, iar în ceea ce privește Green Deal-ul, cel european, noi credem că putem cu adevărat ajuta acolo. Cred că domnul vicepreședinte Timmermans va trebui să lucreze împreună cu orașele. Ambiția există și până la urmă schimbările vor veni de la oameni, de la cetățeni. Ei sunt factorul care va schimba această, această luptă cu, împotriva schimbărilor climatice. Autoritățile orășenești vor putea crea condițiile, însă cetățenii sunt cei care vor folosi transportul public, vor consuma mai puțin și așa mai departe. Uh, și de aceea cred că aici orașele pot ajuta mult în a implementa acest munte de idei. Și am spus, domnule vicepreședinte, în repetate rânduri că atât Comisia cât și Parlamentul se pot baza pe noi pentru a aduce soluții. Avem know-how-ul necesar, ce putem face cu clădirile vechi, cum le putem renova, pentru că acolo e un punct important în emisiile de dioxid de carbon. Uh, la ce sisteme ne putem gândi pentru orașe și așa mai departe. Acest canal este așadar deschis și e vorba de a avea un uh, loc la masa discuțiilor, acolo unde se stabilesc deciziile politi- politicile, de fapt, pe viitor. Dacă putem avea un astfel de loc, putem discuta despre ceea ce este relevant și asta este într totul uh, logic. Oamenii vor înțelege aceste politici și le vor asuma și le vor lucra pentru implementarea lor. Acum însă, deocamdată, așa cum arată lucrurile la nivel european, orașele nu participă oficial la această discuție, decât la Comitetul Regiunilor, de acolo e vorba mai degrabă de regiuni. Însă, așa cum am spus în repetate rânduri, suntem gata să lucrăm împreună cu Comisia dumneavoastră cu celelalte comisii, să vă dăm mai idei, să vă susținem, să vă bazați pe noi ca pe un partener strategic pentru rezultatele care sunt așteptate de la dumneavoastră. Ceea ce privește orașele din Italia, mi-am notat că ne puteți ajuta. M-aș bucura să auzim mai multe și cred că astfel am uh, acoperit toate subiectele tratate. Mulțumesc! Analiza. Mulțumesc, Analiza! Trebuie să recunosc că n-am vizitat niciodată Ghent. Da, din vina mea, îmi dau seama de asta. Uh, nu e pentru motive istorice. Și, într-adevăr, îmi doresc să merg acolo, însă vreau să merg și pentru că văd că primarul de acolo este unul foarte curajos, pro-european, cu o adevărată viziune și pentru că suntem noi spre sfârșitul carierei politice, atunci când auzim tineri primari ca dumneavoastră vorbind, iată, avem o nouă încredere în viitor, așa că vreau cu adevărat să vizitez Gentul. Și în încheiere am să fac un alt comentariu. Avem nevoie în acest moment de dumneavoastră. Suntem în cadrul unor negocieri interinstituționale, încercând să salvăm pe cât posibil o politică regională ambițioasă și un buget european pe măsură. Pentru că cele două merg mână în mână. În realitate însă, Trebuie să fim susținuți. Avem nevoie de ajutor din partea unor uh, persoane puternice care să reprezinte teritoriile și care să afirme cât de important este să se facă în continuare investiții în teritoriile europene. Exact ce ați spus dumneavoastră, noile provocări, schimbarea climatică, incluziunea migranților, probleme legate de transport, toate aceste tematici se vor soluționa dacă există și resurse disponibile. Și tocmai de aceea, în dezbaterile pe care uh, le-am avut, uh, sugerasem acest lucru, e important ca primarii, poate cei mai emblematici dintre ei, să se organizeze și să se facă auziți. Eventual, ar putea să elaboreze o declarație în fața Parlamentului, a Comisiei, a Consiliului și să spună, iată, intrați într-o zonă periculoasă și nu putem accepta din toate aceste motive propunerile dumneavoastră în ceea ce privește politica regională. Și dacă faceți o astfel de declarație cu primarii marilor orașe sau a orașelor mijlocii, să spunem, ale Uniunii Europene, printre care Gentul, Lisabona, Parisul și așa mai departe, aceasta va da un mesaj puternic și ne va ajuta foarte mult. Noi uh, vom primi cu multă plăcere un astfel de ajutor, absolut necesar în munca dificilă pe care o avem de făcut astăzi. Rămân, prin urmare, la dispoziția dumneavoastră pentru a organiza acest lucru. Ne așteaptă uh, în față o perioadă scurtă de timp în care comunicarea trebuie să susțină toate aceste obiective și trebuie să fim prezenți cu toate puterile. Sunt foarte mulțumit și cred că ansamblul colegilor uh, e de acord cu acest lucru. Sunt foarte mulțumit de schimbul de opinii pe care l-am avut în această dimineață. Așa cum ați spus și dumneavoastră, nu va fi ultima dezbatere de acest uh, fel, ci este doar prima organizație pe care am invitat-o aici în fața comisiei noastre. Vă mulțumesc! Nous continuons. Nous continuons notre... Dragi colegi, continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi. O temă la fel de importantă. Este vorba de prezentarea făcută de domnul Spaich, uh, pe care am onoarea să-l salut chiar acum. După cum știți, dânsul a elaborat raportul pentru Comitetul Regiunilor, pe care sper că l-ați citit cu toții. E vorba de uh, schimbarea structurală uh, socioeconomică, regiunile miniere, producătoare de cărbune. Ieri conferința asupra climei s-a deschis la Madrid. E vorba de provocări care sunt drept în fața noastră și mai mult decât atât ne așteaptă și regulamentul Comisiei legat de fondul de tranziție echitabilă și e clar că rolul nostru de colegiuitor va trebui să fie marcat. Însă pentru a face asta va trebui să știm mai multe și cred că contribuția CEOR-ului din acest punct de vedere este una extrem de interesantă, care ne va permite să facem alegerile corecte, să luăm deciziile cele mai bune. Vă dau cuvântul 15-20 de minute, după care va urma dezbaterea cu colegii noștri și vă mulțumesc încă o dată pentru prezența. Dear President Omarjee, Stimate domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului, ai uh, Comisiei Regii, doamnelor și domnilor. Mă bucur mult că pot lua cuvântul astăzi aici. Arată relațiile foarte bune între Comisia Regie a Parlamentului European și Comitetul Regiunilor. Președintele nostru, Lambert, a avut ocazia deja de a discuta cu dumneavoastră activitatea sa în Comitetul Regiunilor. Am avut și o întâlnire comună cu Comisia noastră pentru coeziune teritorială și buget european și mă bucur că ați fost și dumneavoastră prezent într-un panel cu privire la schimbările prin care trec zonele, fostele zone miniere Cred că se vede că există o cooperare clară care este necesară dacă dorim să ne mișcăm în direcția potrivită. Și aici apar și uh, marile provocări legate de nevoia de a lupta împotriva schimbărilor climatice și aceste noi schimbări să poată fi acceptate social. Acesta este, acesta este principalul meu mesaj în Comitetul Regiunilor. Trebuie să mai spun că aici uh, ține, de asta ține și uh, background-ul meu. Vin din Nord Rhine-Westfalen, din Germania, sunt secretar de stat acolo. Pe de-o parte, cel mai mare stat din Germania, cu 18 milioane de locuitori, și în, celași, în același timp este uh, inima industriei germane. Asta încă de la începutul secolului al XIX-lea. Iar acest uh, proces s-a bazat, desigur, pe cărbune și oțel. A fost unul din elementele fundamentale pentru miracolul uh, economic german din secolul XIX, dar oțelul care ne-a adus prosperitatea a fost folosit în uh, armele care ne-au adus războaiele din Europa. Și de aceea cărbunele și oțelul au această dublă imagine, prosperitate pe de-o parte și dezastru pe de cealaltă parte. Și probabil acestea au dus la comunitatea cărbunului și a oțelului, care apoi a stat la baza Uniunii Europene. Anul trecut am închis ultima mină, după 200 de ani de uh, istorie minieră. Au fost perioade în care doar în regiunea noastră au lucrat peste 500.000 de oameni doar în minerit și acum am ajuns la zero. A fost un proces dureros, așa cum o puteți închipui, însă a fost bazat în special pe lipsa de competitivitate economică. Pur și simplu nu mai era competitiv să sapi la 1200 de metri adâncime când în același timp uh, putem importa cărbune din Australia și alte regiuni ale lumii pentru mult mai puțin bani. Am învățat două lucruri. Odată, dacă inițiezi o astfel de schimbare profundă, datorez ceva acestor oameni, angajaților din sector, celor care își riscă sănătatea, chiar viața câteodată, pentru a aduce la lumină energia necesară în aceste industrii. Și cred că am investit mult în această transformare și în uh, ca ea să fie acceptabilă social. Nu am avut niciodată proteste din partea minerilor sau intervenție violentă din partea poliției călare, dar a fost un proces scump, așa cum am spus. Am și greșit în acest proces. Nu am investit suficient în viitor, în noi uh, lanțuri valorice, în noi șanse și ocazii pentru locurile de muncă noi. Și acesta este unul din principalele mesaje pe care am dorit să le aducem în acest proces al transformării care ne așteaptă. De data aceasta însă se pleacă de la un cu totul alt punct. Acum nu e vorba de lipsa de competitivitate, acum e vorba de o decizie politică. Decizia politică de a lupta împotriva schimbărilor climatice, acordul de la Paris, care reprezintă baza acestui proces de transformare. Și eu cred că e o decizie corectă. Trebuie să luăm această decizie curajoasă și să renunțăm la cărbune în cel mai scurt timp posibil. energia bazată pe cărbune se află în miezul problemei cu care ne confruntăm astăzi și deci acest proces este unul necesar și din punct de vedere politic. Vreau să spun acest lucru foarte clar. E o decizie politică cu un efect, a, a, cu un um, efect enorm asupra cetățenilor și, și asupra celor care încă produc cărbune. Locurile de muncă legate de producția cărbunului sunt locuri de muncă foarte bine plătite de multe ori și de multe ori sunt singurele locuri de muncă bine plătite în regiuni. Deci se renunță la niște lanțuri valorice competitive și de aceea avem nevoie de o soluție politică, ajutându-i pe cei care încă lucrează în minerit să reușească să uh, treacă prin această schimbare și asta am spus în avizul meu în uh, Comitetul Regiunilor. Întrebarea de la care s-a plecat este dacă instrumentele pe care le avem la dispoziție sunt suficiente pentru a ajuta cu acest proces de transformare majoră care ne așteaptă. Iar discuția a ajuns repede la ideea fondului tranziției juste care a fost uh, propus în Parlamentul European pentru prima dată și sunt bucuros de acest lucru. Și cred că avem nevoie de acest instrument suplimentar pentru a ajuta în acest sens. Mă bucur de acest lucru și mă bucur și că doamna președinte a Comisiei a ținut cont de acest aspect în cea mai recentă cuvântare. Aș menționa trei aspecte. Eu sunt convins că e nevoie de fonduri suplimentare. Dacă să iau fonduri de la fonduri de coeziune, de exemplu, ajungem într-o logică bizară. Luăm bani de la zone sărace pentru a ajuta alte regiuni care ar putea sărăci pe viitor. Nu, nu cred că asta e abordarea corectă. E vorba de nevoia de fonduri suplimentare și nici nu trebuie să Uh, ajungem la o concurență între regiuni pentru acești bani. Nu. De aceea spun că e nevoie de fonduri suplimentare. Al doilea element cheie pe care l-aș menționa, acest instrument financiar, acest fond, trebuie să fie legat de politica de coeziune. Știu că în prima propunere a Parlamentului exista ideea unui fond gestionat central de la Bruxelles. Nu cred că e decizia potrivită și aș menționa acest lucru uh, în Comitetul Responsabil de Politică Regională avem nevoie de soluții punctuale în regiuni. Situațiile diferă, condițiile diferă în regiuni și trebuie să ținem cont de acest lucru. Avem nevoie deci de o abordare regională, nu una generală. Avem nevoie de cunoștințele de la nivel regional, instrument, iar instrumentele politice de coeziune, acest principiu de lucru care stă la baza politicii de coeziune este necesar aici. Așadar, eu sunt pentru această legătură puternică cu politica de coeziune și nu vreau un fond general gestionat de la Bruxelles. Și un al treilea punct, politicile de ajutor de stat trebuie să regândim, cred eu, instrumentele. Punctul de referință pentru ajutor de stat, pentru subvenții, este, desigur, uh, situația economică actuală. Însă noi aici vorbim de o viitoare politică încercând să evităm ca regiunile afectate de schimbare să sărăcească pe viitor. Deci trebuie să investim acum ca să evităm deteriorarea situației lor. Și asta nu corespunde logicii principiului actual. Noi trebuie să putem ajuta cu investiții acum în aceste regiuni pentru a preveni deteriorarea. Acesta este necesarul și de aceea trebuie să regândim aceste reguli ale ajutorului de stat. Cred că acest proces începe acum. Regulile actuale sunt valabile până la sfârșitul anului viitor și acum intrăm deci în faza discuțiilor cu privire la modificarea acestuia. Eu cred că ar trebui să jucăm un rol important aici și sper că Comisia va accepta faptul că aceste reguli trebuie schimbate. Semnalele pe care le-am primit eu din partea Comisiei au fost încurajatoare. Am avut un schimb de păreri foarte bun cu doamna comisar Crețu, care acum e membra Comisiei dumneavoastră, dar mai sunt și alte voci și la DigiComp și mai este, desigur, nevoie să lucrăm și m-aș bucura dacă ați putea ajuta și susține în acest efort. Nu vreau să intru acum în mai multe detalii, aș mai spune un lucru. În ce măsură se aplică acest fond, se aplică doar la regiunile miniere din Europa, vorbim de 41 de astfel de regiuni, dar nu e o abordare regională. Sunt regiuni în est, în sud, în centrul Europei, deci nu e nicio împărțire nord-sud sau așa. E în întreaga Europa, dar cum arată zona de aplicare? Și eu mă gândesc că ar trebui să fie o abordare punctuală. E o decizie care afectează zonele de cărbune, producția de cărbune și cred că acesta ar trebui să fie punctul de referință. Știu că există și alte păreri, sunt conștient de acest lucru, să cred că o aplicare punctuală e rezonabilă pentru că există deja uh, instrumente pe care le putem folosi. Aceasta este părerea mea și dorem să o spun uh, clar aici. Mă bucur că sunt aici, că mi acordați atenția și că putem avea această discuție. Mulțumesc mult! Merci beaucoup pour... Euh, Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare care ne arată în mod clar urgența politică pentru a da niște răspunsuri la toate întrebările pe care le-ați pus dumneavoastră și vreau să spun colegilor noștri că Comisia Europeană trebuia să facă propunerea în fața Parlamentului în luna decembrie și a amânat-o până în ianuarie. La ora actuală sunt uh, în curs uh, mai multe arbitraje care se fac la nivelul Comisiei tocmai pe această chestiune esențială pe care ați prezentat-o și dumneavoastră. Iată, ne aflăm astăzi la ședința Comisiei Regii. Suntem ascultați, suntem auziți și mi se pare interesant că punctul de vedere al diverselor grupuri politice și a membrilor uh, comisiei noastre sunt auzite. Cu toții suntem de acord cât privește obiectivul. Așa cum o spuneam și la conferința la nivel înalt la COR și vreau să mulțumesc încă o dată pentru invitația pe care mi-ați adresat-o, e vorba de o revoluție care e necesară. Obiectivul fiind acela de a depăși uh, energiile fosile, acesta este un obiectiv comun pentru toată lumea, însă avem întrebări legate de acest fond de tranziție și anume ce reprezintă el. În primul rând, aveam o idee la un moment dat în cap și anume că acest fond includea toate aspectele legate de cercetare și așa mai departe. Un fond de 200-300 de miliarde care putea să rezolve absolut totul în acest nou pact ecologic. Însă, acest fond pentru tranziția echitabilă a fost cerut la început pentru atenuarea impactului economic și social, în special asupra locurilor de muncă, în anumite regiuni care sunt în perioadă de tranziție, deci aceste uh, regiuni miniere. Se spusese acest lucru la început pentru că costurile economice și sociale sunt într-adevăr foarte ridicate pentru aceste regiuni. Însă, în momentul în care Comisia trebuie să ia anumite decizii, trebuie să ne punem și noi anumite întrebări. În primul rând, acest fond trebuie să se orienteze doar spre aceste regiuni miniere. Avem 41 de astfel de regiuni. Sau trebuie să fie unul mai larg, care să vizeze ansamblul statelor membre cu niște criterii care trebuie să reorienteze fondurile ecologice în acea, acele regiuni și să permită o implementare justă pentru toată lumea. Și asta, această dezbatere o vom avea aici la comisie, bineînțeles, atunci când va sosi momentul și părerile sunt împărțite. Avem și regiuni care nu sunt uh, miniere și care totuși depind în bună măsură de combustibilii fosili sau alte regiuni periferice care afirmă că și ele sunt afectate în acest proces de tranziție, că suportă costuri ridicate și deci trebuie compensate. O a doua întrebare care s-a pus, și aici ați oferit un răspuns din partea CEOR-ului, și anume, regulile coeziunii ar trebui să se aplice și pentru fondul de tranziție. Părerea mea personală, dar bineînțeles nu e vorba de părerea comisiei noastre, ci de părerea mea personală, este în concordanță cu a dumneavoastră. Eu consider într-adevăr că regulile de coeziune trebuie să se aplice și în acest caz. Iată, deci, multe întrebări. O altă întrebare importantă este cea legată de finanțare fondul acesta ar trebui să fie finanțat prin fondurile de coeziune sau ar trebui să vină resurse proprii sau noi sau din altă parte. Și în acest caz e clar că răspunsurile trebuie găsite. Am să mă opresc aici, am să dau cuvântul colegilor care doresc să o facă și după aceea am să vă dau din nou cuvântul dumneavoastră pentru răspunsuri. Din partea grupului socialist acum. Mulțumesc mult, domnule președinte. Acest fond al tranziției juste mă, ocup, mă preocupă din două uh, motive. Odată pentru că vin din Saxonia, o zonă minieră, dar și ca raportoare aici, și noi am uh, avut uh, experiența tristă, ca și la unificarea Germaniei. De la o zi la alta, 80-90%, nici nu știu, din mine s-au închis. Bine, din motive juste, dar știu cum e când 55 uh, de mii de mineri își pierd locul de muncă de pe o zi pe alta. Și de aceea vă mulțumesc, domnule spaiș că ați arătat clar că există această diferență între uh, a pierde competitivitatea pe de-o parte sau a merge pe o decizie politică pe de altă parte. Cred că e o discuție foarte importantă sau un aspect important în această discuție și de aceea tin să vă dau dreptate. Ar trebui să limităm fondul la regiunile miniere. Și dintr-un alt motiv am început cu 5 miliarde. Acum zvonurile vorbesc de orice între 5 și 100 de miliarde, dar 5 miliarde pentru 41 de regiuni, 7 țări, nu e prea util. Sau dacă mai vorbim de 5 miliarde pentru 41 de regiuni miniere plus altele, cu atât mai puțin. Deci trebuie să clarificăm, uh, printre altele, în primul rând, uh, problema finanțării. Sper că doamna președinte a Comisiei, înainte de a veni cu propunerea, va avea și o idee despre cum să se facă acest lucru și sper să nu fie ca la planul Juncker, unde se așteptau la un efect de pârghie de 1 la 17. Nu, asta nu ne va duce mai departe. Sper că statele membre vor găsi o cale de finanțare pot fi măsuri creative, mă rog, poate din rezerve de energie alternative, din resurse proprii, însă ideea e să facem regiunilor o ofertă care nu poate fi închidem centralele și minele de cărbune și apoi vedem noi ce se întâmplă. Nu, trebuie să ne pregătim dinainte și regiunile să se poată pregăti. Cred că Toată lumea uh, știe foarte clar că nu orice miner uh, poate deveni bucătar într-un uh, hotel. Nu. Au nevoie de o muncă corespunzătoare și mi se pare că există suficiente posibilități. Dar e nevoie de un cadru deci de un buget pe de o parte și în al doilea rând nu ne putem preface ca și când uh, folosim și acolo regulile de ajutor de stat așa cum am făcut mereu în uh, istoria Uniunii Europene. Cred eu că ar fi util dacă am spune companiilor care lucrează acolo în zonă să dezvolte proiecte pentru a da angajaților și angajatelor, dar sunt principal angajați, să dezvolte ceva nou și să găsească un următor loc de muncă. Există idei multe în acest sens. Recent am fost la conferința platformelor de cărbune din Europa, din Görlitz, unde regiunile au discutat și au arătat că există multe proiecte, multe idei, dar e nevoie și de cadrul juridic. Și sper că Comisia va avea deja o propunere și pentru excepțiile pe care, de care avem nevoie pentru uh, subvențiile de stat, care sigur nu pot fi extinse asupra mii de alte regiuni, pentru că asta ar uh, da peste cap întreaga piața unică. Nu, asta nu trebuie făcut, ci să ne concentrăm pe puncte concrete, măsuri luate concret pentru acele regiuni, utilizabil poate ulterior în alte cazuri excepționale, dar deocamdată concentrate pe domeniul uh, minier. Și acum dumneavoastră, cu avizul dumneavoastră, ne dați o pasă foarte frumoasă și îmi place această cooperare cu Comitetul Regiunilor și sper că ne vom bucura de succes și pe viitor pentru a ajuta pe oameni la fața locului și pentru a însoți activ această uh, schimbare energetică. Mulțumesc, Constans, Ina Novakov. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Spaich, știu că viitorul ține de tehnologiile curate, de mașini ener- uh, electrice, scuze. Și e vorba de tehnologii noi care protejează mediul. Da, asta știu. Însă sunt sigur că această tranziție pe care suntem pe care, suntem pe cale să o începem nu poate fi atinsă uh, pierzând mii de locuri de muncă, în special în uh, rândul minerilor. Și nu vorbesc aici ca nepot al unui miner. E, înțeleg că și cu un program perfect de finanțare din partea UE, gândit uh, sau adresat și unor mineri de 50 de ani care și-au pierdut locul de muncă, nu știu cum îi putem învăța să devină web designeri. Nu cred că se va întâmpla acest lucru. Și aici um, politica de coeziune și fondul de coeziune vine mereu în discuție când uh, vorbim de astfel de idei. Comisia a vorbit la început de 5 miliarde, apoi de 7 miliarde, iar ieri doamna președinte a Comisiei a anunțat 100 de miliarde. Mă gândesc că e ca o competiție cine să ia mai mult de la fondul de coeziune. Nu știu cum a început acest concurs, dar știu că până la se va ajunge ca orice alt fond va fi mai mare decât cel de coeziune. Dacă noi decidem aici că prioritatea este combaterea schimbărilor climatice, haideți să găsim surse de finanțare suplimentare. Da, trebuie să tratăm problema dar nu cu acest preț pe care trebuie să-l plătească state membre care vor pierde fonduri, regiunile sărace vor pierde fonduri, nu vor mai avea acces la, la apă sau um, își vor pierde stații de epurare premis, promise sau locuri sau drumuri și altele. Dar acum fondul e atât de mare încât se schimbă întregul cadru financiar multianual. Mai mult decât atât, s-a spus că n-ar fi 100 de miliarde, dar totuși comisia asta pare să urmărească un instrument financiar asemănător cu EU. Ați vorbit de regiuni. Sunt sigur că atunci când ne vom întoarce la regiunile producătoare de cărbune, oameni demni care își hrănesc familiile și care spun că există un instrument nou care îi va proteja. Știu ce li se va spune. Suntem aici pentru a lua decizii care să funcționeze în practică, să nu fie doar de bune de pus titlu în ziar. Mulțumesc în grupul, pentru grupul verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Șpaș, pentru prezență și prezentarea. Sunt de acord că avem nevoie de fonduri suplimentare. Nu putem lua acești bani din uh, CPR și îmi place abordarea la care v-ați referit. Luăm bani de la regiuni uh, sărace. Deci, sunt de acord că trebuie să căutăm fonduri uh, suplimentare. Avem acel European Trading Scheme pentru certificatele de CO2 bani care se întorc direct la statele membre. Mă întreb de ce se întorc direct la statele membre? Pentru că statele membre pot face ce vor cu ele, nu, fac, nu îi folosesc pentru a se adapta la schimbările climatice sau a diminua unițile și nici pentru ceea ce a fost gândit. Asta fusese ideea inițial. Dacă poluezi, îți luăm acei bani și îi folosim pentru a diminua poluarea sau cauzele poluării. Și apoi ETS, din nou, nu e cea mai bună sursă de finanțare. Dacă luăm o parte, pentru că avem nevoie de bani și pentru cercetare și alte măsuri de adaptare, cred că impactul social trebuie și el finanțat din veniturile ETS. Deci dacă luăm o parte din acești bani și introducem în fondul de tranziție just, avem o sursă bună de bani pentru această tranziție justă și atunci putem ataca aceste provocări. În momentul de față, dacă rămânem cu cele 5 miliarde anunțate și măsurile de cofinanțare așa mai departe, nu vom avea mai mulți bani. Vom avea tot doar 5 miliarde, pe când dacă i-am putea dubla și tripla, sună bine, dar tot 5 miliarde rămân și 5 miliarde e mult prea puțin pentru 41 de regiuni, 7 țări. Noi vă vom urmări îndeaproape. Sunt de acord cu ce ați spus aici. Și haideți să găsim căi uh, bune pentru a găsi fonduri noi. Cred că statele membre nu vor spune, da, sigur că vom da noi uh, mai mulți bani Uniunii Europene. Deci, haideți să tratăm elementele pe care le avem, ETS, de exemplu, perfectă sursă pentru bugetul european. Mulțumesc, Francesca Donato. Thank you, Mr. Chair. I will speak in Italian. Mulțumesc, voi vorbi în limba italiană. Vreau să îi mulțumesc uh, domnului Spai pentru uh, prezentarea dumnealui este foarte important uh, să sprijinim tranziția de la producția minieră și de cărbune către alte activități și e bine ca fondul respectiv de tranziție echitabilă să fie finanțat așa cum trebuie. Având în vedere caracterul deosebit uh, al acestui fond, în sensul că nu e vorba numai de producția de cărbună, ci și cea de oțel, așa cum s-a spus pe bună dreptate pentru că e vorba de producția de cărbune, dar și cea de oțel, care uh, caracterizează multe dintre țările noastre și asta nu se va termina foarte în curând, această realitate economică și industrială. În țara mea, în Italia, avem uh, cazuri și experiențe deosebit de pozitive, cum ar fi în regiunea Sardenia, unde fostele mine de cărbune s-au uh, transformat sau metamorfozat mulțumită uh, finanțările internaționale și acum uh, e vorba de un uh, proiect de cercetare științific pentru populație care arată că se pot face multe în acest gen de tranziție. Dar sunt și alte cazuri așa cum este Ilva la Taranto. Acolo e vorba de o producție de oțel extrem de poluantă, cu pagubă pentru mediul înconjurător și cu mari probleme de durabilitate, chiar și economică. Iată de ce dumneavoastră ați spus pe bună dreptate că este nevoie de o revizuire a sistemului de ajutoare de stat. Asta este absolut esențial, deoarece este important să sprijinim firmele, companiile producătoare din uh, țările noastre și pe lucrătorii respectivi. Locurile de muncă, așadar, într-o tranziție justă, echitabilă, mergând către o, o sustenabilitate ecologică care poate să fie obținută și printr-o serie de uh, derogări um, care se pot pune în discuție, știind bine care este astăzi realitatea cu interzicerea ajutoarelor de stat. Deci îmi pare foarte bine să aud acest gen de inițiativă legislație, eh, legislativă care mi se pare foarte importantă și foarte urgentă. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Amichers de la GUE. Mulțumesc. Trei lucruri am de spus pentru grupul nostru. Susțin, susținem toate pozițiile care susțin că avem nevoie de fonduri uh, suplimentare pentru acest uh, lucru. Nu se poate face din uh, fondurile actuale, asta pe de o parte. Apoi, întrebarea ce facem într-o perioadă tranzitorie? Ce regiuni vor profita? Îmi pot închipui că într-o perioadă tranzitorie ne limităm la cele 41 de regiuni miniere din cele șapte state membre și apoi, ulterior, extindem lista. Și un al treilea aspect important pentru noi, cum definim această tranziție justă? Pentru că nu poate fi vorba doar de o decizie unilaterală de urmărirea obiectivelor schimbărilor climatice, ci noi am dori să fie definită această tranziție justă și astfel încât să conțină și elemente sociale și alte componente. Și de aceea cred că ar fi important să definim direct ce înseamnă de fapt tranziție justă. Să nu privim lucrurile doar din punct de vedere economic sau uh, aspecte climatice, ci după părerea noastră și e vorba și de aspecte sociale aici. Merci beaucoup, Isabel. Mulțumesc. Isabel, Belgemer. Thank you, Chair. I'll be speaking in Spanish. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi spaniolă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră și bun venit aici. Dincolo de această dezbatere atât de importantă, despre care a vorbit și președintele și mulți membri ai comisiei noastre s-au centrat pe sursa fondurilor și beneficiarii acestora, aș vrea să revin la un comentariu pe care l-ați făcut la început, legat de experiența dumneavoastră în Germania. Eu cred că este o adevărată irresponsabilitate faptul că deși știam că acest sector nu este competitiv, totuși sectorul a fost susținut ținând cont de interese pe termen scurt, interese politice și, cu regret o spun, toate partidele politice au susținut un sector care, în mod clar, nu era competitiv. Deci puteam să anticipăm acest lucru pentru că se știa că acest domeniu uh, nu va mai genera uh, beneficii și, prin urmare, va pierde locuri de muncă. Aceasta o știam de mult timp și totuși uh, uh, l-am susținut. Știu foarte bine despre ce vorbesc pentru că în Spania s-a făcut acest lucru în regiuni precum Asturias, uh, Andalusia sau în Huelva. Deci trebuie să învățăm din această lecție a trecutului, pentru că multe sectoare în Europa la ora actuală nu mai sunt competitive și mulți uh, cetățeni care lucrează în aceste domenii, care sunt într-o pierdere de competitivitate, cred că Uniunea Europeană ar trebui să învețe din domeniul mineritului ca să nu se repete același lucru pe viitor cu alte sectoare de activitate. Pentru că dacă nu vom reveni la aceste dezbateri, să vedem câte milioane de euro euro din banii contribuabililor trebuie să cheltuim pentru a menține niște persoane care, bineînțeles, sunt îngrijorate de viitorul lor, de soarta familiilor lor și pentru care trebuie să oferim oportunități, însă din punctul meu de vedere cred că uh, această industrie este un caz clar de eșec, n-am știut să reacționăm la timp, ne costă foarte mulți bani și e clar că uh, costurile sunt mari pentru lucrătorii din acest domeniu, dar cred că trebuie să învățăm ceva pentru multe alte sectoare care pierd competitivitate la ora actuală și să mizăm pe o Europa competitivă, în care Europa să fie uh, Uh, văzută uh, ca responsabilă și nu doar uh, să promovăm interese electorale concrete. Mulțumesc. Pedro Marquez. Domnul Marquez. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac și eu câteva comentarii la dezbaterea actuală. Decarbonizarea are efecte brutale în aceste regiuni care vor fi afectate de tranziție. Regiunile miniere sunt clar cele mai afectate sau printre cele mai afectate, însă efectele, consecințele decarbonizării pentru economiile, societățile noastre vor fi mult mai extinse decât aceste zone despre care vorbim. Se pare că suntem mai ambițioși cu fondul de tranziție echitabilă decât uh, ce făceam până acum câteva zile. Și cred că vom uh, avea niște instrumente financiare care vor fi propuse, pentru că nu-mi imaginez că se va veni cu o soluție magică uh, Uh, cu resurse proprii pe care de ani de zile le vrem și nu le-am uh, obținut. Deci cred că probabil se vor utiliza instrumentele financiare ca un efect de pârghie. Și să vă spun și din experiența mea, pentru că am fost ministru pentru coeziune până recent și eram destul de sceptic în legătură cu utilizarea acestor instrumente financiare prin politica de coeziune. Așa că am să vă dau niște exemple concrete. Am reușit chiar și în regiunile cele mai sărace să atragem investiții private, deci locuri de muncă, prin aceste noi instrumente financiare. Am făcut-o și, deși eram sceptic la început, am încercat pentru că doream să fim mai ambițioși și am uh, uh, hotărât, iată, cu acești bani am utilizat instrumentele financiare și cu rezultate bune. Deci, dacă vorbim despre uh, proiecte uh, care se pot uh, finanța, proiecte investiții private, se pot utiliza astfel de instrumente. Și pot să vă dau acest exemplu pentru a spune că nu ar trebui să fim atât de uh, uh, autodefensivi și ar trebui să susținem politica de coeziune și sumele pe care ni le dorim pentru această politică. Pentru că această politică de tip tradițional, cum se spune despre politica de coeziune, poate fi modernizată pentru aceste investiții, nu pentru investițiile sociale de care avem nevoie totuși în aceste regiuni. Și acolo sunt investiții care uh, pot, pentru care pot fi utilizate aceste instrumente, dar oricum politica poate fi modernizată. Până la urmă, despre ce discutăm aici? E vorba de alocarea unor bani din politica de coeziune pentru anumite regiuni sau anumite obiective. Despre asta vorbim până la urmă. Pentru că, din câte am înțeles din dezbatere, aceste sume parțial vor veni din politica de coeziune și foarte probabil nici nu, nu vor fi numite politică de, de coeziune, ci vor fi numite uh, ca parte din fondul de tranziție echitabilă. Deci dacă vorbim de punerea deoparte în politica de coeziune a acestor bani pentru niște obiective pozitive, atunci de ce nu vorbim de o alocare specială pentru regiuni sau pentru anumite țări, pentru politici generalizate, centralizate? de ce nu putem vorbi despre politicile uh, centralizate în care să alocăm bani care să fie deja destinați pentru aceste politici? De ce o facem numai pentru politica de coeziune? Cred că este inacceptabil, pentru că dacă ne dorim un adevărat mix care până la urmă să ne ducă la atingerea obiectivelor, nu se poate face doar prin obiective tematice, prin politica de coeziune. Nu, trebuie să discutăm și despre politicile centralizate, pentru că aceste regiuni care sunt cele mai afectate de politica de decarbonizare vor trebui să devină de competitive în alte sectoare. Deci trebuie să aducem cercetare aici. Așa că putem vorbi de o alocare și pentru aceste politici centralizate și știu că pentru multe instituții e un subiect tabu. Însă, la politica de coeziune, da, putem vorbi. Acolo nu sunt probleme este un alt mesaj pe care doream să-l transmit, pentru că nu sunt de acord. Cred că e nevoie de un mix de politici și de instrumente și nu doar o singură politică și întotdeauna să mergem prin politica de coeziune pentru a atinge obiectivele și pentru a lua banii de acolo. Cred deci că suntem pe drumul cel bun și dacă dorim să fim mai ambițioși cu fondul de tranziție echitabilă, foarte bine, pentru că nu e vorba mm, doar de 41 de regiuni. Ar putea fi un prim pas, este important, pentru că regiunile într-adevăr sunt greu lovite, însă ar trebui să fie mult mai extins. Și un ultim comentariu, domnule președinte. Până la urmă, nu putem atinge obiectivul decarbonizării doar în teritoriile noastre Asta e problema principală, pentru că noi importăm carbon și asta masiv. Și dacă doar lucrăm în limitele teritoriale pe care le avem noi și dacă nu vorbim despre taxa pe carbon la frontiere și așa mai departe, atunci îl vom importa în continuare și vom pune în pericol companiile noastre. E un sector, de exemplu, care va fi afectat mult în țara mea, sectorul aviației, e adevărat, produce multe emisii, însă dacă facem ceva doar în limitele frontierelor noastre, impozitând și mai mult acest sector și nu și în afară, atunci ce se va întâmpla? Companiile din Orientul Mijlociu, de exemplu, vor fi mult mai competitive decât ale noastre. Noi vom pierde locuri de muncă aici, la noi acasă, în turism, în aviație și, în schimb, în partea elaltă, celelalte comp- companii uh, care cumpără combustibil uh, ieftin ca apa sau ca braga, cum se zice la noi, uh, vor avea de profitat. Deci trebuie să facem ceva și la frontiere, nu numai în interiorul uh, frontierelor noastre, pentru că altfel regiunile vor avea și mai mult de suferit. Mulțumesc! Mulțumesc! Cred că, într-adevăr, ai pus degetul pe rană și sunt absolut de acord cu ce spuneai. Cred că e nevoie de un adevărat mix de instrumente în arhitectura financiară, pentru că nu putem aștepta doar propunerea Comisiei. Dacă ținem cont însă de declarațiile făcute ieri cu un buget uh, așa cum a fost propus, nu știu cum putem scăpa măcar parțial de cofinanțarea națională și de aceste instrumente financiare prin intermediul InvestEU sau BEI și, bineînțeles, fonduri din bugetul european. Deci, bineînțeles, va fi un mix de instrumente pentru că nu va fi vorba doar de un fond de tranziție de 5 uh, miliarde, ci de ceva mult mai important. Și acum colegul Rodriguez Ramos, vă rog. Doamna Rodriguez Ramos, mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea de astăzi este una oportună și extrem de importantă, pentru că Tocmai astăzi Comisia Europeană participă la COP25 la Madrid ca lider al unui proces de tranziție către un sistem de energie curată, nepoluantă. Ambiția europeană este ca în 2050 Europa să fie neutră din punctul de vedere al emisiilor și asta, în mod clar, e o dovadă de leadership. Mai mult decât atât, viitorul și bunăstarea cetățenilor noștri sunt astăzi în joc. Pentru că de noi depinde dacă suntem în stare, dacă avem ambiția, curajul și inteligența necesară pentru a asuma un astfel de proces de tranziție energetică, o tranziție profundă care afectează toate sistemele de producție. E clar că toate sectoarele și toate regiunile vor fi afectate, însă acele regiuni unde economia depinde sau a depins uh, în trecutul recent de industria minieră, e clar că ele vor fi afectate pe termen scurt în mod grav, pentru că nu e vorba doar de producția intensivă de carbon, e vorba de întreaga economie, de întreaga structură economică anexă care depinde sau a depins recent de această industrie. Dincolo de semnele de întrebare pe care le-am auzit și care au uh, apărut și în documentul prezentat de CORM. Trebuie să vedem ce se întâmplă în țări precum uh, Spania, în țara mea, unde avem astfel de regiuni uh, afectate, sau chiar în regiunea de unde vin eu, în regiunea Castiei Leon, unde uh, multe mine au fost închise. Știm foarte bine cât de greu este. Tocmai de aceea, fondul acesta, fondul pentru o tranziție echitabilă care dorește ca pe termen scurt niciun cetățean sau nicio regiune europeană să nu fie lăsată în urmă, acest fond trebuie să aibă o orientare potrivită și să includă tocmai acele regiuni care se află deja într-un proces de tranziție energetică. Deci regiuni care au închis aceste exploatații miniere recent și care acum se confruntă cu toate aceste dificultăți și cu acest proces de tranziție, de transformare socioeconomică, o uh, tranziție structurală. Pentru că dacă te afli într-un astfel de proces de tranziție uh, cu mine deschise sau închise, un proces pe termen lung și foarte costisitor, uh, uh, faptul deci că ai mine încă deschise sau nu, n-ar trebui să fie un criteriu de excludere în ceea ce privește fondul de tranziție echitabilă. Cetățenii europeni ar trebui oricum să sprijine această ambiție a Comisiei E nevoie și de politici concrete din partea statelor membre pentru a avea un adevărat proces de tranziție socială. Noul sistem productiv uh, în ceea ce privește energie, industrie, transporturi, toate acestea vor crea multe locuri de muncă. Uh, e nevoie de investiții enorme în inovare, în uh, cunoștințe noi, Însă, mai presus de orice, e nevoie de o susținere pentru lucrători și să acordăm o atenție specială a celor sectoare de activitate care vor fi afectate direct de consecințele acestei tranziții. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Ward! Mulțumesc foarte mult! Eu am lucrat în County Down, una dintre regiunile cele mai sărace în nordul Angliei, o comunitate uh, minieră într-un, într-o regiune foarte mică care depinde practic complet. Întreaga comunitate depinde de, depinde de această industrie. Și nici nu pot să vă spun în ce măsură acest fond de tranziție echitabilă va fi esențial pentru uh, regiunea de acolo, pentru că regiuni ca cele de unde uh, vin eu și nu e vorba doar de industria carboniferă, aveam și industrie siderurgică acolo. Însă nu e de ajuns uh, să înlocuiești aceste industrii cu cine știe ce fabrici. Nu e de ajuns pentru locurile de muncă de acolo pentru că familiile au avut mult de suferit uh, din cauza faptului că nu s-au oferit locuri de muncă de calitate care să utilizeze capacitățile lor profesionale deosebite. Uh, deci, uh, pur și simplu s-au oferit s-au oferit în loc o fabrică de chipsuri și persoane calificate nu făceau decât să împacheteze chipsuri toată ziua. Și toate acestea Uh, e clar că au afectat comunitatea, deși există un spirit uh, frățesc între ei foarte mare, dar această pierdere a demnității uh, este una importantă care trăiește și astăzi printre noi. Vreau să atrag atenția asupra acestui lucru, pentru că nu putem avea orice fel de muncă. Aveam niște locuri de muncă de calitate, bune, care recunoșteau contribuția acestor persoane la adresați societății, care îi ofereau demnitatea de care aveau nevoie. Trebuie să îi ajute în continuare să o facă, să aducă pâinea acasă în familiile lor, pentru că altfel vom ajunge în situația în care suntem noi acum. Și pot să vă spun că, într-un fel, Brexitul este doar un răspuns la tot ceea ce s-a întâmplat din partea acestor comunități uitate, comunități miniere din nordul Angliei, pe care Margaret Thatcher le-a abandonat, a închis minele fără să pună nimic în loc. Și acum, iată, plătim prețul scump. Am avut niște inițiative excelente, am avut uh, uh fondul de regenerare a zonelor uh, uh, miniere, însă cred că dezbaterea de astăzi ar putea fi și mai importantă pentru viitorul Europei și pentru sute de mii de uh, lucrători obișnuiți care să vadă că noi uităm, că ne pasă de ei. Eu susțin acest nou pact ecologic, nu îmi doresc emisii, însă nu putem uita ce se întâmplă cu aceste familii, așa că tranziția echitabilă trebuie să aibă într-adevăr o semnificație, un sens. Mulțumesc! Vă mulțumesc că ați adus în discuție și această dimensiune atât de importantă. Acum pe lista oratorilor îl avem și pe domnul Martin Alvaro. Doamna Martin Alvaro, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să revin la un lucru care s-a comentat aici. E vorba de posibilitatea și riscul de asemenea ca anumite regiuni uh, miniere să uh, nu aibă acces la acest fond de tranziție echitabilă și sunt îngrijorată pentru că anumite țări sau regiuni care și-au adus contribuția în procesul de decarbonizare și au închis uh, industrii miniere dar care se află încă într-o perioadă de tranziție economică și socială, aceste uh, regiuni ar putea să rămână în afara uh, criteriilor de eligibilitate, deși și-au făcut datoria și se află încă în uh, perioada de transformare. Cum putem defini o perioadă de tranziție? Sau cum se poate defini o perioadă de tranziție justă care să permită uh, să se ofere o alternativă demnă, de calitate, durabilă pentru toate aceste familii. Pentru că eu sunt de-a dreptul îngrijorată. Toate aceste regiuni care într-un interval scurt de timp uh, au uh, uh, închis toate aceste mine să rămână pur și simplu fără lucru. Și pe de altă parte există alte tipuri de activități miniere care sunt contaminante, nu doar cărbunele, și care rămân în afara accesului. Deci, uh, dacă susținem neutralitatea, dacă dorim să protejăm uh, mediul, e clar că mm, astfel de regiuni pot uh, rămâne în afara proiectului de tranziție echitabilă. Mulțumesc! Mulțumesc! Ultima intervenție, ultimul vorbitor pe lista noastră, doamna Spirachi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Spike, pentru prezența dumneavoastră aici la Parlament. Aș vrea, în primul rând, să reamintesc întâlnirea noastră de astă vară, când am discutat despre uh, felul în care se poate utiliza fondul de tranziție echitabilă și insist să avem granturi din CFM pentru a avea o bază solidă de finanțare. Bineînțeles, putem folosi și fonduri de finanțare suplimentare care să vină de la BEI sau de la sectorul privat pentru aceste zone carbonifere sau din bugetele naționale, însă e important să avem și o bază solidă, stabilă. În al doilea rând, Câteva întrebări în legătură cu felul în care acest fond de tranziție echitabilă va funcționa atunci când o va face. În primul rând, ritmul decarbonizării. În Grecia s-a hotărât să se închidă toate uh, minele până în 2028. Este un proces foarte rapid de decarbonizare și o tranziție foarte accelerată, mai ales în regiuni cum ar fi, de exemplu, Macedonia Occidentală, care depinde de carbune. 45% din PIB, practic, uh, vine uh, din cărbune și, de asemenea, uh, alte orașe mari din Peloponez, care depind de acest lucru. Deci, ritmul decarbonizării va fi oare un criteriu eligibil pentru a obține finanțare din fondul de tranziție echitabilă, pentru că criteriile de eligibilitate sunt esențiale, mai ales pentru marile orașe, care nu sunt neapărat o regiune, ci sunt uh, o parte importantă din aceste regiuni uh, carbonifere. În al doilea rând, vreau să spun ceva despre cei care lucrează cu lignitul, cu cărbunele de tot felul și lucrează în mine. Trebuie să ne centrăm și pe ei. E vorba de persoane de vârstă mijlocie și trebuie să uh, le ușurăm procesul de recalificare. Încerc să o spun în multe feluri, pentru că nu e ușor să transforme astfel de persoane în experți uh, informatici sau ICT. Cred că da. Mulțumesc, Maria. Ați văzut câte întrebări vi s-au pus, o dezbatere extrem de uh, deschisă, de extinsă, care abia a început. Comisia noastră este pregătită să abordeze această chestiune. Acum am să vă dau cuvântul pentru a răspunde la toate aceste întrebări și comentarii. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru uh, toate declarațiile uh, pozitive și încurajatoare pe care le-ați făcut, pentru că asta mi oferă un feedback foarte bun, mi arată că inițiativa noastră este una bună. Bineînțeles, aș vrea să și răspund la câteva dintre comentariile dumneavoastră. În primul rând, Poate că în prezentarea mea am menționat foarte succint acest aspect, dar există o diferență clară între ieșirea din industria minieră din motive de competență sau din motive politice, pentru că se luptă împotriva schimbării climatice. Deci aș vrea să punem la oaltă perspectiva pe care o avem în Saxonia, în Germania sau din Spania, pe de altă parte, pentru că în Germania, de exemplu, nu e vorba de orice fel de cărbune, ci de lignit, care este o modalitate foarte ieftină de a obține energiei, uh, foarte aproape de suprafața pământului, uh, ieftin și foarte competitiv. Deci locurile de muncă, practic, sunt uh, foarte bine plătite, industria este foarte modernizată, pusă la punct și cei care lucrează acolo, familiile care trăiesc din asta, au o perspectivă bună pentru viitoarele decenii sau ar fi avut-o dacă nu ar fi fost luată această decizie politică. În regiunea noastră avem lignit și și celelalte tipuri de cărbune, mai greu de obținut uh, și uh, acolo, într-adevăr, procesul este mult mai îndelungat. Uh, a fost nevoie de mai mult timp pentru a schimba sursele de energie. Și parțial s-a făcut din motive sociale această schimbare pentru a-i menține pe oameni uh, în minerit, pentru că nu aveam o alternativă și prețul de plătit a fost mare. Însă aș vrea să se facă această diferență între cele două. Mai mulți dintre dumneavoastră ați vorbit despre viitorul celor care lucrează în minerit în ziua de astăzi. Sunt de acord cu doamna Ward, cu uh, domnul Novakov, pentru că o soluție abstractă nu este uh, suficientă și nu oferă o perspectivă acestor persoane. De aceea Coeziunea este esențială. Mecanismul de coeziune transformă o propunere abstractă într-una concretă și în același timp ne arată de ce trebuie să schimbăm regulile pentru ajutoarele de stat, pentru că e vorba practic de noi locuri de muncă industriale pentru aceste persoane și înființarea acestor noi industrii chiar cu ajutoare de stat pentru ca ele să fie atractive și nu doar să ofere locuri de muncă care uh, să fie sub uh, de, demnitatea celor de acolo, ci locuri de muncă care să fie comparabile din punctul de vedere al uh, calificărilor. E o abordare bidimensională aici. Pe de o parte, trebuie să ne asigurăm că aceste regiuni despre care vorbim dezvoltă o, un lanț de valori potențial bun pentru viitor. Și vorbim aici și despre copiii celor care acum lucrează în mine. Bineînțeles, toate astea trebuie să se facă bazându-ne pe studii pentru a ține cont și de industria viitorului, dacă vreți. Nu avem un răspuns simplu pentru cei care acum lucrează în mine. Ei au nevoie acum imediat de niște locuri de muncă și trebuie să aducem aceste locuri de muncă în regiune imediat. Deci iată de ce vorbeam de această dimensiune dublă. Și pentru ambele avem nevoie de fondul de tranziție echitabilă. Pe de altă parte, trebuie să subliniez și aici uh, revin la cele spuse de doamna Michel, să nu e vorba doar despre economie, e vorba și despre politici sociale și de aceea eu vorbeam de schimbarea socioeconomică și partea socială este extrem de importantă. Bineînțeles, trebuie să venim cu locuri de muncă noi și o perspectivă de viitor pentru cei de acolo și să permitem politici sociale pentru cei care au nevoie și, bineînțeles, să îi recalificăm, pentru că nu e vorba doar de a utiliza calificările miniere în noile joburi. Nu, e vorba de o recalificare și asta nu e ușor trebuie să fim sinceri, este o adevărată provocare și cred că nu avem instrumentele necesare la ora actuală. Trebuie să le elaborăm și în domeniul politicilor uh, educaționale. O întrebare pe care ați pus-o mai mulți este cea legată de sursa acestor fonduri. E clar că avem nevoie de mai multe resurse, dar asta este o decizie politică, după cum știți foarte bine și dumneavoastră și am auzit în dezbatere. E clar că Moș Crăciun uh, sau Moș Nicolae nu va veni uh, cu un cadou Eu cred că până la urmă uh, trebuie să ajungem la un amestec de soluții, poate uh, uh, noi surse, ETS-ul s-a menționat sau alți bani din alte părți, dar trebuie să accept și eu că într-adevăr soluția va fi una dificilă, complexă, este o provocare enormă. Însă, tocmai dacă ținem cont de ce înseamnă schimbarea climatică și cât de mare este această provocare, e clar că va fi nevoie de bani instituționali, de surse puternice de finanțare. Doamnă Marques, trebuie să mă, mă gândesc mai mult la ceea ce îmi spuneați, pentru că combinarea între fondul de tranziție echitabilă, care are o legătură directă cu politica de coeziune și alocarea uh, de instrumente în uh, fondurile gestionate centralizat, da, poate fi o idee interesantă. Nu m-am gândit la asta, dar cred că ne putem gândi la această posibilitate. Pentru că aceasta ar putea fi o sursă interesantă de uh, susținere suplimentară. Așa cum spuneam și în prezentarea mea. Domeniul de aplicare este foarte important. Unele regiuni uh, au terminat deja, uh, au intrat deja în acest proces de tranziție, deci pentru ele nu e vorba de viitor și, practic, uh, motivul principal este lupta împotriva schimbării climatice, așa că cred că și aceste regiuni vor avea nevoie de ajutor. Dacă e vorba însă mai degrabă de competitivitate, care le-a făcut să iasă din uh, Uh, industria uh, carboniferă, atunci punctul de plecare este diferit și aici avem instrumente la nivelul UE pentru a interveni. Însă, uh, pentru a da din nou exemplul uh, regiunii mele, de exemplu faptul că ieșim din extracția de lignit, face ca regiunea noastră să fie eligibilă pentru fond, dar uh, ieșirea din uh, extracția cărbunelui superior n-ar exclude, de exemplu și avem o jumătate de milion de persoane care sunt angajate în această industrie. E vorba de dimensiuni complet diferite, după cum spuneam, și uh, practic uh, ar uh, decupla practic raționamentul utilizat pentru fondul de tranziție echitabilă. Pentru că e vorba aici de competitivitate și de schimbare climatică și fa aceasta face ca aceste regiuni să plătească factura cea mai ridicată pentru a face față acestor schimbări. E foarte complicat să faci diferențierea unde e vorba de competitivitate și unde e vorba de decizii politice pentru a lupta împotriva schimbării climatice. Îmi dau seama cât de complexă este situația, dar cred că trebuie să menținem această legătură directă între schimbări socioeconomice și politica în domeniul climei. Și, bineînțeles, nu e vorba uh, doar de uh, cărbune, așa cum spunea și doamna Donato, însă ne putem gândi la noi forme sau surse de energie, uh, ne putem uh, Tocmai am deschis uh, o, o uzină de uh, combustibil, celule de combustibil cu hidrogen și credem că putem face legătura între industria siderurgică și aceste noi industrii sau între industria minieră și acestea. În continuare avem nevoie de oțel și, pe de altă parte, producția de oțel, producția siderurgică trebuie să fie și ea decarbonizată. Sunt convins că n-am răspuns poate la toate comentariile dumneavoastră. Sper să o fi făcut măcar în parte. Și în încheiere vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru că a fost uh, o adevărată plăcere pentru mine să vă prezint această inițiativă și să constat că suntem pe aceeași lungime de undă. Este foarte încurajator, este un mesaj bun, pozitiv pe care îl voi lua cu mine acasă. Îmi dau seama că Comisia Regii va duce mai departe acest proiect și va fi interesant de urmărit ce se întâmplă cu fondul de tranziție echitabilă și vă mulțumesc că lucrați pe această temă. Merci beaucoup, euh, Charles. Mulțumesc foarte mult, uh, dragă Marc, pentru această contribuție atât de importantă pentru comisia noastră și având în vedere discuțiile de dimineață Cred că nu mă înșel atunci când spun că unul dintre sau multe dintre elementele din avizul dumneavoastră de la COR se regăsesc în pozițiile noastre aici la Regii și în general în Parlamentul European. Acum așteptăm și regulamentul care trebuie să ne parvină de la Comisie, iar Comisia noastră Regii este absolut gata de a-și intra în rolul de colegiuitor pe acest regulament, însă cred că în raportul dumneavoastră apare un lucru foarte important, și anume adiționalitatea. Adică, reamintesc că pentru coeziune avem 40 de miliarde, 40 de milioane miliarde, mă scuzați, pentru obiectivele de atenuare a efectelor schimbărilor climatice. Deci 40 de miliarde. Deci, acum, adăugându-se acestora, prin această adiționalitate, iată noi obiective și noi mijloace de finanțare care apar. Bineînțeles, suntem cu toții interesați, astfel încât uh, consecințele negative să fie cât mai puțin resimțite posibil și mai ales în ce privește ocuparea. Și bineînțeles că cu toții avem aceeași poziție în acest sens. Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuția dumneavoastră. Ieri, împreună cu mulți colegi, am sărbătorit împreună cei 25 de ani de existență ai Comitetului Regiunilor și sunt sigur că vă așteaptă în continuare perioade foarte interesante și foarte îndelungate de activitate și vă asigur de cooperarea noastră totală aici la Comisia Regii și în Parlament în general. Vă mulțumesc! Bien. Nous allons arriver au terme. Ne apropiem de sfârșitul ședinței noastre de astăzi. Vreau să-mi cer scuze anticipat, o să fac ceva mai neobișnuit, dar astăzi, pe 5 decembrie, avem aniversarea cabinetului meu de cabinet, Olivier Plumandon, pentru că, pe care mulți îl cunoașteți, care ne ajută așa de mult în uh, activitatea noastră, în calitatea mea de președinte al Comisiei Regii și îi urez la mulți, mulți ani. Voilà. Joyeux anniversaire, Olivier. La mulți ani încă o dată, Olivier. Mulțumesc tuturora. Dar ne vom menține aici cei care, păstre, care fac, urmează să participe la ședința coordonatorilor. 5 minute pentru ca cei care nu rămân la coordonatori să poată să părăsească în liniște sala. Vă mulțumesc! Yeah, y a une